So, liebe Kollegen, Kollegen. Stimați colegi, stimate colege, haideți să începem. Îmi cer scuze că am întârziat, însă pe ordinea mea de zi pentru astăzi scria că începem la ora 15. Și știți că nu îmi place să înceapă reuniunile prea târziu, dar vă rog să mă scuzați astăzi. Uh, Ordinea de zi o aveți în fața dumneavoastră. Dorește cineva modificarea ordinii de zi? Nu e cazul. Atunci adoptăm ordinea de zi. Punctul 2. Și această reuniune este transmisă pe internet. Așa că vă rog să vorbiți clar și să ne poată asculta toți ascultătorii din Tallinn până în Milano, toți cei care ne urmăresc. DG Inte ne-a transmis că interpretarea în limba portugheză nu există astăzi, activ, însă pasiv da. Așa că toată lumea poate să se exprime în limba maternă. Și trecem atunci la punctul 3, și anume State of Play, starea de fapt a trilogurilor în curs. Un trilog în curs, nu-l văd pe raportorul nostru în sală încă, de aceea vă spun eu pe scurt. Uh, E vorba despre pachetul modernizare pentru instrumentele comerciale. A avut loc un al șaptelea trilog la data de 23 noiembrie, în cadrul căruia am reușit să ne apropiem de o poziție comună. Consiliul a fost reticent multă vreme să se implice pe acest subiect și să discutăm mandatul, însă acum lucrurile stau așa. și am reușit pe anumite teme nu atât de importante din punct de vedere politic să ajungem la un acord. Au mai rămas chestiuni deschise, de exemplu clauza de shipping, apoi de ce timp e nevoie pentru intrarea în vigoare a dispozițiilor, Apoi, pentru lesser duty, sub ce fel de reguli se poate abroga această regulă. Și apoi Continental Shelf și alte asemenea aspecte importante. Marti cu mine, vineri am fost la prânzul TBC și acolo am putut să mai discutăm și am impresia că acum Consiliul e dispus să meargă mai departe. E un lucru încurajator și așteptăm următorul trilog, care va avea loc la data de 5 decembrie, adică săptămâna viitoare, când, dacă totul va merge bine, atunci Cetățenii europeni, industria din Europa, cu toții vor putea să primească un astfel de cadou de Crăciun de la noi. Trecem atunci la punctul 4, asistența macrofinanciară. Vă amintiți că Curtea de Conturi Europeană a făcut un raport în ceea ce privește asistența macrofinanciară și ni l-a și prezentat, Curtea de Conturi s-a ocupat în special de Tun Tunisia și Ucraina, mai ales în ceea ce privește condiționalitatea și punerea în aplicare și respectarea acestei condiționalități. Acesta a fost accentul. Comisia ar trebui acum să aibă posibilitatea să reacționeze. Și domnul Santiago Loranca Garcia, șef de la DG Fin, ne va face o scurtă prezentare în acest sens. Vă rog. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc din partea Comisiei că ne-ați dat ocazia să vă vorbim astăzi despre asistența macrofinanciară și să continuăm cele spuse la alte reuniuni de Curtea de Conturi, membrii Curții de Conturi. Ce aș dori? În primul rând, vă voi raminti ce înseamnă această asistență macrofinanciară, trăsăturile sale principale și apoi să vedem cum abordează Comisia această stabilire a condiționalității, monitorizarea, evaluarea. Iar apoi poate putem să ne întoarcem la cele spuse atunci de Curtea de Conturi. În primul rând, permiteți-mi să vă reamintesc că asistența macrofinanciară este un instrument excepțional de urgență care se adresează dezechilibrelor de, pră- de plăți, crizelor în vecinătatea UE. Există o serie de trăsături specifice ale acestui instrument. Cum vă spuneam, e un instrument care se mobilizează de la caz la caz. Reacționează după o criză, o criză care s-a materializat atunci când există dificultăți foarte mari în echilibrul de plăți. Are un, o are de aplicare foarte limitată din punct de vedere geografic. Doar o potențială țară candidat, țări care sunt în vecinătatea Uniunii Europene acoperite de politica de vecinătate sau și în circunstanțe excepționale, state care sunt apropiate geografic sau politic de Uniune pot să beneficieze de pe urma instrumentului. Este de asemenea o finanțare pe termen scurt, temporară. Înseamnă că are loc până când țara s-a stabilizat din nou din punct de vedere economic. Așa că e un lucru foarte diferit față de sprijinul bugetar normal pentru dezvoltare și a sprijin pentru dezvoltare în aceste state. De obicei e sub forma unui împrumut, câteodată un grant, dar doar în condiții foarte specifice, bine justificate. Este de asemenea o, o asistență fără care nu are o legătură specifică cu cheltuielile care vor trebui făcute în țara beneficiară. Își dorește să ajute țara beneficiară să își revină din punct de vedere economic și financiar uh, și în același timp importante sunt seria de reforme care i-ar putea ajuta să ajungă din nou pe o cale de dezvoltare durabilă. Bineînțeles că ajută să se facă această ajustare economică într-un mod mai puțin brusc și de asemenea se ține cont de impactul social pe care l-ar putea avea această ajustare financiară. Operațiunile de asistență macrofinanciară se bazează pe un proces legislativ foarte specific. Nu există o reglementare a programului, se au decizii de la caz la caz în Consiliu și în Parlament pe baza propunerii făcute de Comisia Europeană și se merge pe procedura Legislativ obișnuită. Un element important al acestei asistențe este că ea trebuie să răspundă unor serii de cerințe. În primul rând, existența a ceea ce numim condiții pre politice care trebuie să fie îndeplinite astfel încât un stat să fie eligibil. Asta înseamnă că țara beneficiară sau țara eligibilă trebuie să respecte mecanisme eficiente democratice, un sistem parlamentar cu multe partide, statul de drept și să garanteze respectul drepturilor omului. Aceasta este o precondiție care trebuie să fie îndeplinită în permanență pe parcursul ajutorului financiar. Evaluarea dacă această precondiție este sau nu îndeplinită se face împreună de comisie și Serviciul Extern. Cum vă spuneam, această precondiție trebuie să fie îndeplinită pe întregul ciclu al asistenței financiare, nu doar la început, ci și când se pregătește memorandumul de înțelegere și și atunci când sunt trimise fondurile și tranșele financiare. Mai există o a doua precondiție pentru acest instrument și anume trebuie să existe aranjamente de creditare cu uh, femeiul. Acest, uh, acest aranjament trebuie și el să aibă loc pe tot parcursul acordării de asistență financiară. De aceea spuneam că e foarte importantă toată această perioadă de programare. Apoi, în asistența macrofinanciară, mandatul de a acționa vine dintr-o decizie, o decizie comună luată de Consiliu și Parlamentul European. În această decizie se oferă un mandat Comisiei să negocieze cu statele beneficiare un memorandum de înțelegere. Acesta conține seturile de măsuri pe care țara beneficiară va trebui să le pună în aplicare, astfel încât să își consolideze stabilitatea economică și financiară. Este important pentru că acest document stabilește condițiile și îndeplinirea acestor condiții este necesară pentru alocarea tranșelor financiare. Este important să vedem cum arată această condiționalitate. În primul rând, condițiile sunt specifice pe țară. Fiecare memorandum de înțelegere e diferit pentru că se axează pe obiectivele specifice care vor ajuta țara beneficiară să se redreseze. Bineînțeles, există o serie de domenii care fac parte din acestea pot să fie gestiuni financiare publice, guvernanță în sectorul financiar, reforma, reforma sistemului de energie, lupta împotriva corupției, îmbunătățirea climatului de afaceri. Există o întreagă varietate. În orice caz, toate aceste reforme sunt uh, decise în comun și importante și responsabilitatea statelor beneficiare pentru ele. E un lucru important pentru că ne-am dorit să evităm să existe un fenomen de backtracking sau aceste angajamente să nu mai fie respectate odată ce s-au îndeplinit odată con- prima dată condițiile. Condiționalitatea e importantă, e un aspect uh, complementar unor altor tipuri de sprijin. Important e femeiul, un lucru necesar, însă și alte instrumente de sprijin european, cum ar fi instrumentul de vecinătate și acordurile comerciale sau acordurile de asociere. Bineînțeles, în proiectarea condiționalității există un um, schimb important în ceea ce privește nivelul de ambiție și constrângerile de timp pentru acordarea fondurilor într-o anumită perioadă de timp. Așa că e important să se găsească un echilibru, să nu fie supraîncărcate aceste condiționalități, însă în același timp să fie suficient de ambițioase. Aceste condiții trebuie să fie supravegheate. Comisia are puterea de a face acest exercițiu de monitorizare. ce ECFIN face acest exercițiu, nu singur, toate serviciile își aduc aportul și contăm, bineînțeles, pe sprijinul delegaților UE. Ne aflăm în colaborare strânsă, bineînțeles, cu Fondul Internațional Monetar și Banca Mondială. Comisia, prin DG fiind face revizuiri la fața locului pentru a verifica la fața locului implementarea. Înainte de fiecare din uh, tranșele financiare acordate, pot să fie una, două, trei, patru tranșe, depinde de memorandum. Se face o evaluare a implementării condițiilor care sunt relevante pentru respectiva tranșă de bani actual pentru a face această evaluare a implementării. Am stabilit o serie de categorii care să fie îndeplinite, puțin îndeplinite pe larg, neîndeplinite, astfel încât să fie foarte clar care, care e progresul obținut de țara beneficiară. Așa că, bineînțeles, aceste condiții sunt um, evaluate cu mare atenție și se ține cont de contextul economic în care acționăm. Săptămâna trecută, comisarul Moscovici a vorbit în fața comisiei acestea și ne a spus de diferențele care există între declarațiile făcute de domnul din partea Curții de Conturi la data de 11 octombrie și prezentarea raportului special. Părerea noastră este că reprezentanții Curții de Conturi au comentat cu privire la condiționalitatea, natura politică a deciziilor și poate că au prezentat o imagine mai degrabă negativă a operațiunilor, când de fapt lucrurile nu stau așa și nu există Uh, destule dovezi în acest sens dacă ne uităm la rezultatele auditului ca atare. E important pentru noi să subliniem faptul că toate deciziile de asistență macrofinanciară pentru Ucraina s-au bazat pe o evaluare foarte bună a implementării condițiilor și nu s-au luat aceste decizii din considerente pur politice. Ca asistența macrofinanciară actuală, a treia, aceasta nu a fost încă evaluată, a doua tranșă nu a fost uh, analizată de curte, ne pregătim pentru aceasta, dar s-a făcut trimitere la două chestiuni și anume continuarea evaluării situației persoanelor strămutate intern. Și încă un aspect, în ambele cazuri, Ucraina întreprinsese deja opt acțiuni nu erau avansuri suficiente, însă în același timp a existat o a treia tranșă unde au fost stabilite două condiții similare care urmau să fie examinate. Așa că cu această ocazie am putut să urmărim ce s-a întâmplat cu aceste două condiții într-o manieră suficient de bună. Mai exista o altă chestiune pe care a făcut comentarii Curtea de Conturi și noi considerăm că nu într-un fel prea exact și anume um, rapiditatea deciziilor sub responsabilitatea Comisiei. E important să ținem cont de faptul că acest raport al Curții de Conturi nu a făcut o recomandare, cum spunea și membrul Curții, să ne accelerăm noi procedura. Ceea ce se recomanda în raport era că uh, ca Comisia Europeană să exploreze felurile în care Comisia și Consiliul ar putea să accelereze aprobarea deciziilor. De aceea, în răspunsul Comisiei la această recomandare, la acest raport special, noi am venit cu o serie de sugestii pe care cu plăcere le-am discutat cu ambele instituții. Așa că e important să acceptăm faptul că, bineînțeles, e în interesul nostru să avem o bună cooperare atât cât cu Consiliul cât și cu Parlamentul Parlamentul, astfel încât să putem să accelerăm acest uh, proces de luare a deciziilor pentru instrumentul de asistență macrofinanciară și apoi, nu în ultimul rând, în legătură cu partajarea informațiilor, după un schimb de scrisori între domnul comisar Moscovici și raportorul INTA, domnul Moisă, din martie anul trecut, atât DG ECFIN cât și secretariatul INTA au stabilit puncte de contact astfel încât să se asigure că va exista în continuare un flux de informații transparent și eficient între MF, între as, as, instrumentul de asistență macrofinanciară și instituții. Așa că pe viitor veți putea să primiți informații din partea Comisiei în ceea ce privește îndeplinirea condiționalităților de asistență macrofinanciară legate de tranșele individuale. Sper că prin intervenția mea am reușit să clarific o serie de elemente din cadrul instrumentului de asistență macrofinanciară și sper că în următoarele minute vom putea să mai clarificăm ce a rămas neclarificat. Există două lucruri importante acum desfășurare în legătură cu Ucraina, Iordania, Tunisia și Moldova începe și aici începe ceva să se miște. Georgia va fi în discuție în viitor, avem această decizie în dezbatere acum și ne gândim că vor fi mai multe operațiuni pe viitor. Așa că așteptăm cu nerăbdare cooperarea bună continuată între Comisie și Parlament pe asistența macrofinanciară. Mulțumim foarte mult și acum îi dau cuvântul, dau cuvântul colegilor mei și are cuvântul domnul Austrevicius din partea ALDE, raportor la FED. Perhaps you can start. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie să explic uh, cum văd eu situația în calitate de membru a FED și membru a delegației pentru Moldova din punct de vedere al asistenței macrofinanciare. macrofinanciare. Salut uh, declarațiile concise făcute de reprezentantul Comisiei și în ce privește asistența... Într-adevăr, se poate pune întrebarea uh, care este rolul la FET în asistența macrofinanciară. Moldova poate fi văzută din ce în ce mai mult ca un studiu de caz pentru evaluare, pentru că Moldova nu e doar o țară terță. Cu Moldova, Uniunea Europeană are un acord de asociere și Relațiile noastre sunt puse pe baza codului de asociere, care înseamnă în primul și în primul rând o perspectivă europeană pentru dezvoltarea Moldovei. Mai înseamnă și că e foarte important ca Moldova să se angajeze să respecte drepturile omului, uh, supremația statului de drept, uh, libertatea mass media, în primul și în primul rând, de exemplu. Rezultatul e că trebuie să se respecte diferența de opinii și apoi uh, includerea tuturor statelor statelor societății în uh, afacerile de stat. Nu se poate aștepta, aștepta în alt mod vreun succes al europenizării Moldovei. Asta este și succesul de până acum al acordului nostru cu Republica Moldova. De aceea salut uh, orice fel de progrese realizată de Mol- guvernul uh, din Moldova în punerea în aplicare a agendei de asociere și angajamentele lor respective. Eh, domnule președinte, nu întotdeauna lucrurile merg pe calea cea bună. După cum probabil știți, coaliția care este la putere în Moldova a întreprins anumite acțiuni pentru a modifica uh, legea electorală. Mm, ce s-a făcut nu s-a, nu s-a, n-a fost explicat bine și a stârnit uh, semne de întrebare încă de la început. Încă de la început, procesul acesta în sine a stârnit semne de întrebare. Însă, deși noi ne-am exprimat uh, preocupările și la fel au făcut-o și statele membre, Moldova a întreprins asemenea acțiuni și a schimbat legea electorală de la una proporțională la una mixtă, de la sistemul proporțional la cel mixt. Reacția autorităților Moldovei față de opinia Comisiei de la, de la Veneția, care prezintă recomandări la adresa membrilor Consiliului Europei, iar Moldova este membru al Consiliului Europei, așadar reacțiile autorităților la adresa spuselor Comisiei de la Veneția nu ne-au deplinit așteptările. Consultările au fost mai degrabă la nivel formal decât practic. Au existat schimburi de opinii, însă nu s-au reflectat în uh, ultimul proiect de lege. For comprehensive assessment for... Încă așteptăm uh, o, o evaluare exhaustivă a noi legi electorale din partea Comisiei Europene și a Serviciului de Acțiune Externă în comun și probabil până la finalul acestui an ar putea, s-ar putea să uh, ni se facă o prezentare a acestei evaluări. Domnule președinte, în acest moment mi-amintesc cu mândrie o declarație comună pe care am semnat-o între Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul în luna iulie acestui an și fiecare punct menționat în această declarație încă este valabil. De aceea, domnule președinte, apreciez dezbaterea din Comisia INTA Probabil nu este neapărat legat uh, la nivelul dimensiunii politice de ce facem noi la FED, deci asistența macrofinanciară, însă este un instrument pe care ar trebui să-l utilizăm 100% ca să nu înșelăm așteptările cetățenilor din țările terțe odată ce se fac reforme economice, dar nu se fac și reforme politice. Aș vrea să avem aceeași dezbatere la FED și voi și cere președintelui domnului McAllister să și facem o astfel, o, să organizăm o astfel de întâlnire ca și membrii noștri să fie mai bine informați în legătură cu asistența macrofinanciară și reformele politice și economice pe care ni le dorim întreprinse în țări terțe. Mulțumim! Uh, and Helmut Mulțumesc, acum Helmut Scholz. Thank you, Chair, and it is not the first... Mulțumesc, domnule președinte. Nu e prima oară că avem o schimb de, un, un schimb de opinii privitor la asistența macrofinanciară și evaluarea acestui instrument din punct de vedere al uh, Uniunii Europene și Sigur, publicul, cum spunea antevorbitorul meu, trebuie să înțeleagă la ce se utilizează, pentru ce se utilizează banii Uniunii Europene și cred că unul din principalele criterii uh, pentru asistența macrofinanciară e ca pe cât, cât mai mult posibil să existe transparență și sigur că noi vorbim uh, aici despre acest subiect aici la Comisia INTA, Comerț Internațional, dar trebuie să ne gândim și la dimensiunea politică. Am avut un schimb de opinii cu Curtea de Conturi data trecută, într-una din uh, ultimele noastre reuniuni. Cred că toate acestea au legătură între ele Că e să mă refer la Moldova, iată, eu am uh, examinat faimosul memorandum de înțelegere care constituie unul din uh, temeiurile acordării asistenței, asistenței financiare pentru Moldova și la punctul 9 se spune că pe durada pune în aplicare asistenței, autoritățile țării vor furniza comisiei toate informațiile relevante pentru monitorizarea situația sale economice și financiare și pentru evaluarea progreselor făcute și a reformelor structurale întreprinse. Mai ales autoritățile vor furniza comisiei la timpul potrivit informații relevante, așa cum se spune în anexa 2. O să intru în prea multe detalii. La punctul 10 însă pentru a preveni frauda, corupția, neregularitățile și alte activități legale referitoare la utilizarea asistenței și asigurarea protecției intereselor financiare ale UE, așa se spune acest articol. Iarăși, nu vreau să intru prea mult într-o analiză în detaliu, dar reamintesc ce a spus raportul Cursii de Conturi Că, iată, dumneavoastră dați astăzi o imagine pozitivă, deci întreb uh, reprezentantul Comisiei dacă e adevărat că Curtea de Conturi a făcut o analiză diferită față de asistența macrofinanciară decât DG3 din Comisie. Apoi, în legătură cu Ucraina. Președintele acestei țări, uh, la ultimul summit al vecinătății de est, a spus că așteaptă cu mare interes uh, următorul viitoarea asistență financiară pentru 2018-2019, dar acum a treia, a treia, a treia tranșă nu a fost plătită. Asta pentru că nu, nu au fost îndeplinite cinci precondiții ale noastre de către Ucraina. Deci, care e situația, vă întreb? Cum uh, reușim să avem o înțelegere comună cu autoritățile Ucrainei? Pentru că Ucraina are nevoie de acești bani, și pentru a îndeplini condițiile pe care le impune Uniunea Europeană pentru a acorda asistență macrofinanciară. Da, când vorbim de condiționalități, asta este o întrebare care trebuie pusă. Sigur, probabil vrem, da, să contribuim la dezvoltarea acestor țări, dar atunci aceste țări trebuie și ele să-și facă temere să-și îndeplinească obligațiile asumate. Sigur, sunt etape diferite. Sunt, da, e și reforma electorală din uh, Moldova. E o chestiune că, uh, altă chestiune că trebuie uh, create noi instituții pentru lupta împotriva corupției. Știm, am tot discutat aici, dar ce se întâmplă? În ce etapă ne aflăm cu relațiile cu aceste țări? după cum am spus, trebuie să fie o, un echilibru și cu femeiul, cu tranșa de femei condiționalitățile lor, și știm asta din problema cu Grecia și dezbaterile în legătură cu Grecia, ei, femeie întotdeauna cere să se facă mari reforme economice în țările acestea care beneficiază de asistența lor. Deci, revin la memorandumul de înțelegere. Deci, cum însoțim noi aceste reforme, cum ajutăm noi cetățenii să aibă locuri de muncă, să existe creștere economică. Aș vrea să ne spună mai multe comisia astăzi. Cumva adevărat și pentru Tunisia, poate pentru Liban pe viitor. Avem o mare răspundere. Trebuie să ajutăm aceste țări în programele lor de reformă, dar vreau să mă adresez domnului Austreviciu. Dumneavoastră ați vorbit despre un fel de invazie despre o anumită europenizare. Bun, acum nu ne dorim neapărat să europenizăm Tunisia, dar vrem să-i ajutăm să uh, se poată dezvolta suficient din punct de vedere economic, să se autosusțină și aici avem răspunderea să-i ajutăm. Sigur, e vorba și de acordarea de granturi, dar asta se de anumite precondiții. Mulțumesc. Even stronger conditions. Um, <laughs> I want to welcome some students from Paris. Da, urez bun venit unor studenți din uh, Paris, sunt într-un program de master. Le urăm bun venit. E vorba de un masterat în relații internaționale, deci sperăm să intereseze ședința noastră de azi. Yes, uh perhaps from my side, I'm a little bit um, split in my mind. So I heard your... Acum nu știu, mă confrunt cu o dilemă. Am ascultat ce a spus dumneavoastră, am citit și raportul Curții de Conturi în legătură cu Ucraina și acolo se spunea clar că în legătură cu măcar două puncte, deci finanțele publice și gestionarea lor și pe altă parte lupta împotriva corupției, acolo doar parțial s-au obținut rezultate. Și chiar și aceste rezultate care s-au obținut sunt fragile. Zmin. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că nu s-au realizat obiectivele. Și ce s-a realizat uh, nu e ceva stabil și atunci care sunt consecințele pentru comisie? care sunt criteriile? Deci e vorba de o îndeplinire la un nivel de 40-50%. Adică cum pot eu să știu care sunt consecințele unei astfel de judecăți? Vă rog, reprezentantul Comisiei. Yeah, thank you for, for, for all the questions. I mean, I will try to take them uh, one by one. Mulțumesc, încerc să răspund unul din aceste întrebări. Sigur că există un mare interes în legătură cu Moldova și asistența macrofinanciară și sunt uh, motive care stau la baza acestei atenții întreaga dezbatere privitoare la decizia de a acorda asistență financiară a dovedit-o. Există un număr de schimbări uh, în comparație cu propunerea Comisiei prin care s-a ținut cont de aceste preocupări exprimate. În acest caz, și anume legea electorală, Sigur, Comisia a adoptat deja niște poziții, a fost o declarație comună între vicepreședinta Mogherini, un alt reprezentant și domnul comisar Han și de asta s-a ținut cont uh, la momentul acestor discuții. toate aceste dezbateri privitoare la legea electorală, declarația comună și așa mai departe, au fost luate în considerare când am întocmit memorandumul de înțelegere. Și uh, au existat discuții și între statele membre acum câteva săptămâni. Deci, memor- memorandumul de înțelegere spune lucrurile destul de explicit și părea textul chiar din declarația comună și anume să, trebuie să ne asigurăm că atunci când Comisia și Republica Moldova semnează acordul să se țină cont și de ce s-a întâmplat cu legea electorală. Și atunci când când se va evalua în momentul primei plăți, că asta va fi următoarea etapă, atunci va trebui să vedem dacă această precondiție electorală este îndeplinită sau nu. Și după cum spun, se spune în memorandum și în declarația comună, se va ține cont dacă autoritățile din Moldova au ținut sau au respectat sau nu recomandările Comisiei de la Veneția. Așa vom face, cu siguranță. Și mesajul este că este o situație politică dificilă și mai ales legea electorală, dar toate astea se reflectă în memorandum și se va ține cont de toate acestea, sigur, când se va evalua dacă s-a îndeplinit sau nu această condiție politică. Iar acum uh, mă voi referi la o a doua întrebare referitoare uh, în legătură cu Ucraina. anume cât, dacă s-au făcut uh, destule reforme, dacă au fost destul de ambițioase și comparația cu memorandumul cu femeiul. Dacă citiți ultimul memorandum de uh, înțelegere cu Moldova uh, și cel cu Ucraina, puteți vedea că tipul de condiții stabilite în acest gen de memorandum solicită îndeplinirea unor reforme destul de ambițioase, pentru că se schimbă niște cadre de reglementare, în unele cazuri se uh, creează noi instituții, dar în același timp trebuie să fie alocate și resurse suficiente. Deci aici poate că nu sunt atâtea diferențe în legătură cu uh, cât de mult le cerem. Ba, în unele cazuri sunt și uh, referințe comune, deci sunt, avem condiții comune cu femeiul, cu alte ocazii avem condiții complementare, iar în ce privește raportul Curții de Conturi și faptul că el are altă opinie, noi nu considerăm că în comentariile din raport uh, există o atitudine atât de negativă noi am uh, citit cu atenție raportul. Evaluarea spune că eficiența a fost doar parțială, dar eu nu cred că în acest raport curtea pune sub semnul întrebării evaluarea Uh, implementării făcută de comisie. Noi uh, avem anumite criterii destul de dure, aș spune, dar în același timp comisia trebuie să dispună și de anumită flexibilitate ca să vadă dacă, cum, dacă în cazurile în care nu există o punere în aplicare de 100%, este totuși în general, un nivel de implementare destul de avansat și s-au făcut progrese, chiar dacă nu s-au îndeplinit condițiile 100%. Totuși, noi putem să fim flexibili și să spunem că putem fi pozitivi în legătură cu alocarea sumelor. Deci, Curtea nu pune sub semnul întrebării uh, ceea ce spunem noi. Deci, eu cred că totuși raportul e mai pozitiv decât ce s-a spus aici. S-a făcut referire și la Ucraina și la mm, asistența pentru Ucraina. Dumneavoastră ați menționat uh, o serie de condiții. Mm, sunt, într-adevăr, unele condiții care nu au fost îndeplinite, însă noi nu ne-am încheiat încă evaluarea. Deci nu, încă nu putem să vă spunem dacă le-au îndeplinit sau nu mai avem puțin timp ca să o facem și ei au timp să mai înfăptuiască aceste reforme. Noi am încercat să facem presiuni asupra autorităților ucrainene ca să își îndeplinească angajamentele. Deci trebuie să subliniem acest aspect. Și cam asta cred că au fost principalele mele răspunsuri. Acum dacă n-am răspuns la vreo întrebare, vă stau la dispoziție. Vă rog. Oh, uh, Mulțumesc. Întrebare suplimentară, Helmut? O singură întrebare despre Ucraina. A treia tranșă nu este plătită și pentru că există memorandumul RADE cu privire la problema procesării lemnului. dar a doua tranșă a fost plătită abia când am primit confirmarea că vor introduce o legislație nouă pe subiect, au promis-o, dar n-au și introdus-o. Și deci unde ne aflăm acum cu această treia tranșă? Vă așteptați să se găsească o soluție sau nu? Ce? important să înțelegem uh, această situație. În pădurile din Ucraina lucrează între 100 și 113 mii de muncitori. Deci e și o întrebare despre cum se garantează pe viitor păstrarea acestor locuri de muncă. <clears throat> Aici aș vrea să știu ce ne spune Comisia în acest moment. Ce s-a întâmplat între plata celei de-a doua tranșe și cea de-a treia? Comisia. Introducerea acestor restricții comerciale a fost una dintre condițiile pe care nu le-au îndeplinit pentru cea de-a doua tranșă. La momentul respectiv existaseră două condiții, <clears throat> aceasta și încă una. Cealaltă era despre persoanele, despre migrația internă. Mm, nici acea condiție n-a fost îndeplinită, dar ambele aveau legături cu a treia condiție. Deci, dat fiind faptul că s-a obținut un progres uh, semnificativ și că acestea au fost doar excepțiile, și ținând cont de faptul că în viitoarea perioadă care urmează condițiile vor fi similare și vom avea o pârghie asupra autorităților, am hotărât să facem această excepție. Acum situația e diferită. <clears throat> Legislația pe care o menționați, considerată atunci ca un pas important, nu a progresat însă. E blocată în Parlament. Deci nu putem considera această condiție ca fiind îndeplinită. Este unul din motivele pentru care nu am evaluat pozitiv situația. Mai sunt și alte condiții care nu au fost îndeplinite. Însă celălalt element Acolo credem că exista succes sau exista progres. Programele respective s-au concretizat și au primit resurse pentru finanțare. Și avem încredere că aceste condiții au fost îndeplinite. Dumneavoastră v-ați referit la locurile de muncă, da, din discuțiile noastre. Considerăm că e nevoie să facem mai mult decât doar să discutăm restricțiile la exportul de lemn. <clears throat> Și am dori discuție mai detaliată pe uh, această situație în Ucraina. Mulțumim! Asta încheie acest punct și rămânem în strânsă legătură. Mulțumim! Punctul 5 acum. Schimb de păreri diplomația economică. Un uh, subiect destul de nou, diplomație economică europeană. Câteodată nu prea e clar ce înseamnă dar avem, iată, punctul pe ordinea de zi. Punctul a fost menționat în documentul de reflexie despre globalizare și mai să fie o parte a răspunsului către public globalizarea s să nu fie utilă doar celor de la fața locului. Serviciul de Acțiune Externă a adoptat împreună cu Comisia niște linii orientative pentru delegațiile UE despre acest tip de diplomație. Ar trebui să fie vorba și de, și de tratarea cu prioritate acestui aspect. Poate că ne puteți clarifica un pic situația. <clears throat> alături de noi, o față cunoscută, Angelos Pangratis, fostul nostru ambasador la Geneva. Acum dânsul este consultant pentru diplomație economică europeană. Vă rog. Mulțumesc pentru invitație și pentru această ocazie. Dați-mi voie să prezint diplomația economică europeană și forma pe care o capătă. Mă bucur să fiu din nou aici, la Intel. Mi s-a cerut să fiu succint. Deci voi fi succint ca să avem timp pentru întrebări. Știu că vor fi întrebări. Ca să înțelegem uh, ce înseamnă economia, diplomație economică, e tot mai importantă astăzi și asta dintr-un motiv foarte simplu, pentru că fiecare stat simte că e nevoie să se adapteze <clears throat> la această economie. Nu o să vă explic eu cum se schimbă. Dar vorbim uh, despre situația actuală. În următorii ani, marea creștere va avea loc dincolo de frontierele UE și trebuie să ne conectăm pentru a ne păstra nivelul de prosperitate. Trebuie să avem în vedere această situație, să ne referim la studiile care arată că 50% din locurile de muncă de astăzi nu vor mai exista în 20-30 de ani. Unii spun chiar mai puțin timp. <clears throat> Aceste schimbări înseamnă că există o competiție tot mai intensă. În piețele unde guvern, uh, intervenția guvernului crește, există condiții tot mai distorsionate de concurență. Și asta și în mediul uh, general <clears throat> și sistemul internațional bagat, bazat pe reguli, unde încercăm de zeci de ani Există o legătură cu această imagine de ansamblu cu poziția împotriva globalizării. Ați spus și dumneavoastră că cetățeanul se află în centru și apare și în document. La nivelul UE trebuie definite aceste concepte. Odată strategia doamnei Mogherini, unde avem nevoie de acțiuni mai puternice, și documentele care avem nevoie. <clears throat> avem și o nevoie de o coerență mai mare a instrumentelor noastre și ceea ce facem dincolo de frontierele noastre. O mai bună cooperare între statele membre și politicile UE împreună cu Banca de Investiții. Documentul cere o abordare mai proactivă ca să devenim mai eficienți în susținerea intereselor UE în lume. Așa putem aduce creștere și locuri de muncă în interiorul UE. Acest lucru se face susținându-ne companiile, în special IMM-urile, care să devină astfel mai să aibă succes mai mare pe piețele externe. Liniile orientative le-am emis în iulie au fost susținute nu doar de secretarul general al Serviciului de Acțiune Externă, ci și de secretarul Comisiei. Au fost adresate tuturor șefilor de delegație din lume și totodată serviciilor din sediile centrale. Pentru că dacă dorim să fim mai coerenți și eficienți, e și responsabilitatea delegațiilor, dar instrumentele trebuie să fie coerente, deci e și o sarcină pentru sediile centrale. Deci a fost considerat un prim pas în implementare, un efort, arătând că dacă ne concentrăm pe anumite priorități specifice și folosim pârghile pe care le avem, putem aduce rezultate mai repede. E o abordare de jos în sus. Am cerut tuturor șefilor de delegații să definească priorități de diplomație economică în ordinea priorităților și să propună un plan de acțiune pentru a progresa pe aceste priorități. Acestea vor fi, desigur, revizuite la centru. Aceste priorități se bazează pe complementarități cu politici existente. Nu dorim să redefinim strategia. Vrem să adăugăm o dimensiune suplimentară la situația existentă. Deci să venim să ajutăm și să complementăm Um, procesele existente. Toate mecanismele existente până acum reprezintă un efort. Vorbim de rapoarte scurte, orientate pe acțiuni, fără analize de zeci de pagini. Deci orientare pe acțiuni ca rezultat al acestor propuneri din partea șefilor de delegații, avem sute de astfel de raport, avem peste 140 de delegații, tuturor le-am cerut să vină cu priorități, deci va fi o mare cantitate de propuneri concrete. <clears throat> Ce vom face? Vom crea bune practici și povești de succes pe care le vom pune pe intranetul Serviciului de Acțiune Externă al Comisiei ca să inspirăm și pe alții. Dorim să mobilizăm oamenii și să le concentrăm atenția pe interesele economice ale UE, crearea de locuri de muncă și creștere. Vă dați seama că avem deja sute de oameni mobilizați în acest proces și dacă adunam și statele membre implicate în sectorul privat, în întreaga lume, cu care ne consultăm, de fapt vorbim de câteva mii de oameni cărora le cerem să se gândească la interesele UE cu privire la locuri de muncă și creștere în UE și să găsească modul cel mai bun pentru a progresa. <clears throat> Încercăm să creăm o anumită stare de spirit. fără să anticipăm acum, cred că ceea ce ați spus despre cetățeni e esențial și ceea ce încercăm să facem uh, cândva la mijlocul anului viitor, avem deja suficient uh, pe fond pentru a ne orienta către cetățeni, dar și către companii și să spunem, iată, orice face UE în acțiunea externă nu vă neglijează prioritățile dumneavoastră, adică locuri de muncă și creștere. Pentru că aceasta este una din prioritățile noastre. <clears throat> Insist pe complementaritate ce trebuie să facem, știți că este să mobilizăm resursele sectorului privat. Știți că estimările spun că pentru a atinge obiectivele de creștere durabilă până în 2030, de fapt e prevăzută nevoia de investiții de ordinul miilor de miliarde. Adică politica într-acolo se îndreaptă. Mobilizarea de resurse din sectorul privat Asta pe baza intereselor comune. Asta e, de fapt, domeniul uh, democrație uh, um, acestor uh, aspecte comerciale de democrație, de diplomație, scuze, comercială. E vorba, sigur, și de reciprocitate, de influențare acolo unde putem, de a folosi pârghile oamenilor noștri, ale altor oameni. Trebuie să lucrăm pe o abordare mai globală a intereselor noastre și cum ne urmărim aceste interese. Domnul Zato va prezenta după mine ceva mai mult despre comerț. <clears throat> Eu cred că trebuie să ducem mai departe politici existente deja, priorități existente deja, nu trebuie să reinventăm aceste priorități. Putem să le ajutăm să avanseze pe cele existente și apoi să venim suplimentar cu interese UE care simplifică, <clears throat> de care se găsesc pe teritoriul altor DG-uri. Să ajutăm companiile să câștige pe piața globală. Trebuie să avem o abordare mai largă, să folosim toate pârghile care ne stau la dispoziție. Nu las pe colega noastră să vă spună mai multe. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc mult. Ați spus că nu e o parte diferită, ci o parte complementară acestui joc. Bine, așteptăm acum poziția comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să pot lua parte la această discuție de astăzi. După această trecere în revistă a diplomației politice, comerciale, aș dori să dau câteva lucruri despre politica comercială și cum contribuie aceasta la diplomația comercială. Um, aceasta este instrumentală pentru diplomația economică. În primul rând e vorba de negocieri, dar apoi și implementarea acordurilor comerciale. <clears throat> E un alt punct astăzi pe ordinea de zi despre implementarea acordurilor de liber schimb. Asta și înlăturând barierele, îmbrătățirea și promovarea cooperării pe guvernanța economică, promovarea convergenței de reglementare și sporirea eficacității acțiunilor externe ale UE în domeniul economic. De fapt, această activitate nu e deloc nouă <clears throat> delegațiilor noastre. Și cum spunea și Angelos, toate serviciile comisiei, inclusiv DigiTrade, au cooperat foarte strâns atunci când au elaborat aceste linii orientative. Ce fac angajații noștri? Promovează deja interesele UE în străinătate. Iar ce vor face liniile orientative în plus vor întări rolul delegaților, vor îmbunătăți coordonarea și coerența cu statele membre. Am citit uh, raportul directorului general pentru politici externe cu privire la aceste strategii diplomatice. Și am văzut acolo și nevoia de a coopera mai strâns cu statele membre și cu companiile. Și aș dori să subliniez următorul lucru. Facem deja aceste lucruri prin parteneriatele noastre de acces la piețe. Avem delegațiile UE, ambasadele statelor membre, companiile UE care fac parte din această structură în statele terțe. Comunicarea a subliniat nevoia unei cooperări mai bune pentru a promova interesele noastre străinătate. Avem deja o structură, nu reinventăm roata, așa cum a arătat deja și Angelos, nu trebuie să creăm structuri noi, dar trebuie să ne coordonăm mai bine și să întărim diferitele politici. În ce privește definirea de priorități, acolo unde am identificat împreună astfel de priorități cu un partener concret, fie pentru negocieri de acorduri de liber schimb, dacă este o țară cu care avem negocieri în desfășurare, sau implementare, dacă acordul există deja, sau sub strategia de acces la piață, aceste priorități vor trebui centralizate în determinarea priorităților pentru diplomația economică. Eforturile mai largi ale acestei diplomații economice <clears throat> țin și de folosirea altor instrumente și pârghii constituie de sigur o șansă care ne poate ajuta în a elimina barierele de acces la piețe, deci a exista, avea un acces mai bun și totodată să urmărim în urma negocierilor și a implementării acordurilor de liber schimb. Ce va face această diplomație economică va aduce la oaltă toți actorii în mod coordonat și coerent. Și ca să închei, și Parlamentul are un rol de jucat <clears throat> ajutând și apărând uh, prioritățile diplomației economice în, pe întregul glob. Cred că mă pot opri aici și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, domnul Scholz. Uh, thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și pentru prezentare. E bine că invitatul nostru se ocupă din nou acum de domeniul comercial. Cred că e un lucru plin de provocări și probabil că în afară de directive mai avem nevoie și de un regulament sau un alt tip de instrument uh, care să descrie foarte clar drepturile și capacitățile pe care le are Parlamentul pentru a participa aici, pentru că e un mix între politică externă, politică comercială externă, politică de dezvoltare într-o anumită măsură să vedem cum putem uh, aborda această întrepătrundere și de ce fel de metode e nevoie, metode transparente conform sarcinii pe care o avem. Apreciez faptul că dumneavoastră, domnule Pangratis, ați menționat agenda 2030 și obiectivele mileniului, pentru că acesta este cadrul în care trebuie să dezvoltăm această diplomație economică pentru a ne aduce contribuția la creșterea globală, bunăstarea globală și pentru a putea să protejăm mediul înconjurător. Și ne gândim deja la toate acestea, cum să creăm locuri de muncă și acesta e un fapt important. Așa că, da, trebuie să intrăm în toate aceste discuții. Un al doilea aspect pe care aș vrea să-l menționez, am auzit câte ceva despre comerțul echitabil, dar mi-a lipsit de fapt mult acest concept pentru că din strategia Trade for All, din strategia comisarului Malmstrom, totdeauna s-a discutat despre el și ajungem din nou la această provocare și în comerțul internațional. E subiectul despre care discutăm. Așa că, dacă ne gândim la summiturile de anul trecut, la OMC, la responsabilitățile OIM dacă ne gândim la G20 și așa mai departe, toate aceste structuri, toate aceste reuniuni, instituții care intervine cu noi, intervin și interacționează cu noi și partenerii responsabili cu programele. Oricum trebuie să vedem cum putem aborda toate acestea și să ne gândim la metode transparente pentru Parlamentul European care să acompanieze asemenea procese. Și încă trei întrebări și am terminat. Dacă un anumit procentaj, cum am văzut și în studiu, studiul Parlamentului, dacă un procentaj din IMM-uri își aduc contribuția spre un schimb internațional, 90% din creșterea din creșterea globală produsă de alt procentaj, atunci ne întrebăm cum ne adresăm IMM-urilor în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă. Apoi, cum includem acordul de la Paris în toate acestea, în acest proces de lucru. Și dacă nu ar trebui să se reflecte și uh, dimensiunea dezvoltării sociale, să nu spunem tot timpul creștere și mediul de afaceri, creștere și industrie, să fim puțin mai concentrați și pe aspecte generale când vorbim de diplomație. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a ajunge la subiectul pe care țin să îl ating, voi vorbi în locul comisiei acum, cât despre IMM-uri, pot să-i răspund domnului Scholz. 13% din companiile mici și mijlocii au participare directă în schimburile comerciale externe, dar nu înseamnă că restul nu participă deloc că nu există niciun fel de relație, pentru că IMM-urile de fapt lucrează pentru companii mai mari, iar aceste companii mai mari sunt cele care fac exporturi sau reexporturi, totul se conectează cu economia. Microcompanii, IMM-uri, companii mari, chiar dacă lucrează independent, efectul economic pe care îl au este asupra pieței globale. Însă, întorcându-mă la intervenția mea, această diplomație economică pe care o discutăm, mie îmi place foarte mult și îmi place și faptul că discutăm subiectul astăzi. Este un subiect uh, important din punct de vedere politic. Acum, pe substanță. Cred că e suficient de evident faptul că economia este în curs de globalizare. UE sau statele membre devin o entitate în acest joc global, mondial. Pentru că, de exemplu, acordurile de liber schimb, acordurile de servicii, uh, Există și o serie de standarde, de norme legate de investiții. Toate acestea sunt făcute prin ratificare de Parlament și nu la nivel de state individuale, așa că Uniunea Europeană este într-adevăr un jucător important în acest joc și de aceea ar trebui să țintim spre o politică economică comună. Nu cred că Așa stau lucrurile acum și de aceea trebuie să schimbăm situația. Noi, statele membre, avem propriile priorități, avem economii diferite, avem multe priorități, nu doar economia și alte domenii din industrie și, și din punct de vedere geografic. Unii sunt mai interesați în Africa, de Africa, alții de America sau, de exemplu, în industria grea sau industria high-tech. Există această diversitate. Dar cu toții suntem Uniunea Europeană și aici ne aflăm. Rozumiem, că Comisia Handlu Międzynarodowego nie jest być może właściwa. Da, probabil nu ar trebui să discutăm acest aspect aici. Chestiunea politică care, da, cred că trebuie să fie discutată, dar poate trebuie să-i ridicăm rangul și în termeni normativi. Și mai mult, și pentru cei care consideră că trebuie să existe mai multă integrare europeană. O politică economică comună acum, diplomație comună, cum ar trebui să arate pe viitor? va depinde, depinde foarte mult de cum va arăta Uniunea Europeană pe viitor. Pentru că dacă Uniunea Europeană va avea o singură viteză, atunci vom avea o politică. Însă dacă vor fi trei viteze, zona euro, restul Uniunii și apoi această politică economică, diplomație economică, va trebui să țină cont de aceste viteze. Deci este o chestiune foarte complexă, dar foarte importantă și interesantă cea în discuție. Și ar trebui să ne reîntoarcem des la această discuție pentru că merită. Ah, mulțumesc, sunt, spune următorul vorbitor, sunt de acord cu antevorbitorul meu, da, și trebuie să analizăm toate acestea. Doamna Malmström a spus în discursul de confirmare că se va folosi de politica comercială ca un mod de a promova asemenea valori, al valorile Uniunii Europene. V-aș atrage atenția asupra unui interviu cu Roberta Zaved, nu cred că i-am pronunțat bine numele, director general al OMC. Duminica trecută a fost publicat acest interviu. În acest context, a existat un uh, citat care am crezut că, e, că spune multe. Uh, Există cam 53 de acorduri comerciale UE cu state mici. Deși de 50 de ani încearcă, Bruselul nu reușește să ajungă la acorduri cu SUA, China, Brazilia, India și cu alte mari economii. De ce? Doamna ne spune că um, comerțul e un lucru dificil, dar există ceva ce complică lucrurile pentru Uniunea Europeană și anume agricultura, pentru că Uniunea Europeană e un exportator agricol. Deci ceea ce ne spune, dacă peste toate acestea suprapunem în negocieri tot felul de lucruri pentru a ajunge la aceste acorduri de liber schimb, atunci întreaga panoplie de diplomație economică e un uh, bagaj în lumea reală și va fi într-adevăr foarte dificil să ajungem la acorduri comerciale. E un lucru la care probabil ar trebui să ne gândim. Apoi, comerțul e o responsabilitate comună a UE încă de când există piața internă. Și de când a fost fondată comunitatea cărbunelui și oțelului. Deci, faptul că se oferă un profil atât de larg acestui aspect acum ne arată de fapt că e de fapt un cal troian pentru o continuare a integrării europene. Și cam asta ați și spus, v-ați cam dat de gol, pentru că toată această discuție despre diplomația economică face parte din crearea unui superstat european unele state membre și-ar putea să-și dorească asta, toate, toți uh, cetățenii dumneavoastră, dar poate nu își doresc asta și dacă nu își doresc, din nou sunt blocați în acest uh, tren în deraiere. Și încă ceva, am acești ambasadori am, nu-și spun ambasador, dar ambasadorul a fost uh, foarte clar în ceea ce privește locurile de muncă de care e nevoie și creșterea de care e nevoie în Uniunea Europeană și nu pot să nu fiu de acord. Țările mediteranene, Franța, Spania, să nici nu mai spunem de Italia și Gre- Grecia și alte țări din zona mediterană, din zona euro, economiile lor sunt caracterizate de șomaj crescut, ocupare scăzută, șomaj foarte mare în cadrul tinerilor și o creștere creștere foarte slabă. Dacă vă gândiți că diplomația economică va vindeca toate acestea decât să vorbiți de o reformare a zonei euro, atunci trebuie să vă spun că ar trebui să vă mai gândiți odată și asta cu mare atenție. Vă mulțumesc! Uh, vă mulțumim atât din partea noastră, niște întrebări suplimentare și da, cred că trebuie stabilizată um, dezvoltarea economică bazându-ne pe interesele europene, dar bineînțeles atunci, apoi se pune întrebarea cine poate defini acest interes european. Pot să-mi închipui dacă avem diferite state membre, diferite perspective politice, da, așa că s-ar putea ca toate acestea să mai complice definițiile corecte. Cât despre întrebarea lui Helmut. Bineînțeles, există mai mulți actori care încearcă să stabilizeze, lumea economică, G20-ul, de exemplu. Ce fel de relații aveți cu acestea? Aceștia există perspective comune? sau cum e legată această diplomație economică de celelalte lucruri, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste întrebări deosebit de simple. Bineînțeles că sunt pline de provocări pentru că ați atins subiecte foarte importante și trebuie să recunoaștem asta încă de la început. Însă, în principiu, elementul cheie pentru a vă răspunde la multe din cele spuse inclusiv cele spuse de domnul Dartmouth. Intervenție fără microfon din, parte, din sală. Stimate domn, chestiunea fundamentală aici, în diplomația economică, aspectul important pentru a vă răspunde e că în stadiul actual în care se află Uniunea, în stadiul în care se află integrarea acum, cu toții avem un interes fundamental și, de fapt, o datorie fundamentală față de cetățenii noștri, astfel încât să le livrăm ceea ce le putem livra cu instrumentele pe care le avem la îndemână. Despre asta vorbim. Aceasta este baza pe care o căutăm. Ne dorim să apărăm interesele UE într-un fel definit și acceptat de toate statele membre în acest caz specific. Abordarea pe care o avem în termeni concreți în delegațiile noastre cu șefii de delegație, rapoartele, lucrurile pe care le considerăm importante. Dacă există un stat membru care nu e de acord sau are dubii fundamentale pe unele priorități, că această prioritate nu poate să se afle pe lista intereselor UE, pentru că noi suntem convinși că ambasadorii, că sunt ambasadori recunoscuți peste tot în uh, lumea asta, suntem convinși că acești ambasadori pot să definească un mare număr de priorități pe care toate statele membre să le poată accepta, cu care să fie de acord toate statele membre, că sunt în interesul UE, în interesul comun, în interesul cetățenilor noștri. E o responsabilitate pe care o avem acum, în acest stadiu de integrare. Și să răspund și la întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, cine definește acestea? Pe moment avem o abordare de jos în sus, aceste priorități sunt decise pe teren de ambasadorii noștri, ambasadorii statelor membre, cu această abordare cu lista pozitivă pe care o menționam, astfel încât să nu ne punem întrebări legate de aceste priorități și că sunt într-adevăr o valoare adăugată pentru fiecare din statele noastre membre. Diplomația economică, așa cum e definită astăzi, nu știu ce mai putem uh, adăuga pe viitor. Eu nu anticipez viitorul. Vă spun lucrurile așa cum apar ele astăzi. Această diplomație nu afectează abilitatea noastră de a încheia acorduri, acorduri viitoare, pentru că nu e o parte directă a negocierilor pe care le avem pentru viitoare acorduri. Prioritățile pe care le-am definit sunt operaționale. pași practici pe care îi putem defini și cred că dacă reușim să ne adunăm cu instrumentele pe care le avem, resursele pe care le avem, putem avea rezultate care să apere interesele UE. Apropo, faptul că nu avem uh, acorduri cu marile state, există, există astfel de acorduri între mari jucători la nivel global, există între ei, așa că da, e o provocare mare pentru noi, e un lucru valabil pentru toată lumea. Relația cu G20 și alte eforturi. Aici, din nou, aspectul complementarității. Noi nu afectăm cadrul uh, juridic, ci ne gândim ce poate fi important pentru companiile noastre, ce le interesează astfel încât să fie mai active, să aibă mai mult succes. Pe asta ne axăm, dar nu modificăm inițiativele existente. Facem tot ceea ce facem în complementaritate și, de fapt, complementaritatea e elementul cheie în definirea priorităților noastre. Le cerem ambasadorilor din întreaga lume, împreună cu ambasadorii statelor membre, să se asigure că orice se stabilește la Bruxelles ca prioritate de diplomație economică, acțiuni pentru a avansa pe aceste priorități, toate acestea nu vor fi subminate în niciun caz și uh, vom ajuta la aplicarea acestor priorități. Așa că noi căutăm această complementaritate în tot ceea ce facem. Și asta are de-a face cu inițiativele care există în G20, acele acorduri cu diferite state. Argumentul domnului Scholz comerț echitabil. Într-adevăr a lipsit acest termen. Însă, e peste tot în ceea ce cred că am spus amândoi. Uh, uh, Apar în toate aspectele pe care le-am menționat și subscriu la cele spuse de dumneavoastră cu privire la dezvoltarea socială, la OIM, valorile, faptul că există acest efort de complementaritate cu politicile existente, el se aplică și valorilor noastre. E clar că nu vom merge înainte cu economia, sacrificând valorile. Aceea, aceeași abordare o vom avea și acum. Uh, folosim de toate abilitățile și tot ce putem astfel încât să ne promovăm valorile. E important în toate politicile noastre. Trebuie să găsim o cale prin care să putem să avansăm pe ambele obiective pe care le avem. IMM-urile, internaționalizarea. S-a menționat cel puțin de două ori. E un obiectiv cheie al multor inițiative în UE. Nu vom crea o adevărată revoluție pentru a sprijini internaționalizarea IMM-urilor peste noapte, dar e un lucru important pentru diplomația economică. Am început deja o muncă importantă și cred că vom reuși să obținem rezultate. DGGRO deci, a făcut un fel de listă cu instrumentele existente, pentru că există sute de astfel de instrumente. Uh, ce poate să facă UE, ce poate, pot să facă statele membre. Puțin oameni știu, uh, au imaginea completă a tot ceea ce există astăzi, așa că trebuie să ne eficientizăm, să acoperim fidurile existente mai ales cu Banca Europeană de Investiții. Așa că e un proces, să nu uităm. Diplomația economică e un proces care ajunge acum în etapa de implementare. Mm-hmm Însă acest, uh, această sprijinire pentru internaționalizarea IMM-urilor e o prioritate. Climatul, apoi acordul de la clima, acordul de la Paris, ați menționat aceste lucruri. Aici ce facem noi? Din din nou, ne aflăm în procesul de a dezvolta tot ce înseamnă acestea în practică, însă ne dorim în primul rând să definim aceste chestiuni majore și să găsim DG-ul competent, responsabil, astfel încât să vedem cum această mașinărie de diplomație economică, pe măsură ce se naște, cum ne poate ajuta. Avem multe mesaje publice cu interes economic pentru UE și pentru alte domenii politice și trebuie făcută legătură legătura dintre ele, inclusiv uh, prin uh, capacitatea diplomației publice a delegației noastre. Uh, dar asta este o provocare. Sper că data viitoare, când ne vom întâlni, voi putea să dau și exemple mai concrete. Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt o referință pentru toate acțiunile noastre și politicile pentru dezvoltare își doresc și ele să realizeze obiectivele de dezvoltare durabilă, dar asta este valabil pentru întreaga lume, nu doar pentru cele în curs de dezvoltare. Diplomația economică e valabilă pentru întreaga lume, nu doar că însoțește politicile de dezvoltare, ci și comerciale și alte politici. Um, this, uh, issue... Aceste uh, chestiuni evocate aici de unii uh, europarlamentari uh, sunt importante din punct de vedere politic și economic, sunt de acord și acesta este și scopul. Noi ne dorim uh, să avem un fel de politică economică comună dincolo de frontierele noastre, dar cred că practic răspunsul uh, ar fi că bun, depinde parțial de ceea ce va fi UE, însă am mai spus asta <laughs> sunt printre cei care sunt convinși că noi avem o mare marjă de manevră ca să fim mai eficienți, să acționăm mai bine în interesul cetățenilor noștri, mm, avem și slăbiciuni în sistemul nostru, da, avem o <clears throat> puternică abordare comună în multe politici. Dacă putem fi și mai coerenți, să ne punem în comun capacitățile, atunci putem uh, uh, să face ca cetățenii noștri să vadă schimbările pe care le facem și asta trebuie să fie menirea noastră tuturor și sunt convins că împreună vom putea juca un rol important în acest efort de a lega uh, economia de politică în mod practic, fără a crea niciun fel de superstat, fără nevoie de a avea un super stat ca să realizăm aceste obiective. Așa cum uh, suntem noi la ora actuală, avem, un destul, avem destul de mare potențial ca să o facem. Mulțumesc. So I think uh, super state is not necessary. One state is sufficient. Da, nu e necesar un super stat. E suficient uh, <laughs> constelația de instituții pe care le avem. Da, vă rog. Acum Angelos a spus uh, foarte multe, nu mai trebuie să adaug eu uh, cine știe ce, dar știu că mulți membri ai comisiei dumneavoastră sunt foarte interesați în modul în care să promovăm IMM-urile, politicile comerciale, deci spun și eu câteva cuvinte pe tema asta, că încerc să răspund domnului Scholz și domnului Seinfeld, care au menționat dimensiunea IMM-urilor. În primul rând, Uh, deși uh, doar 13% din IMM-uri sunt internaționale, deci exportă în afara UE, nu vorbim de o activitate tipică UE. Este, uh, IMM-urile încep un proces de internaționalizare în piețele învecinate, sigur. Vecinii sunt cei care în mod natural sunt partenerii uh, IMM-urilor, deci celelalte state membre, în primul rând, uh, în piața comună și doar apoi exportă în afara Uniunii Europene IMM-urile. Însă dacă privim statisticile, 85% din uh, companiile care exportă în afara UE sunt IMM-uri. Asta înseamnă că marea majoritate a exportatorilor sunt IMM-uri. Cât despre acordurile comerciale, Uh, aceleași prevederi se aplică și uh, aceleași m, mm, practic considerente se aplică și diplomației economice. IMM-urile au cel mai mult de beneficiat pentru că marile companii internaționale pot uh, uh, să se confrunte cu diverse bariere și piețe mult mai ușor. Pentru că au un, întreg uh, set de consilieri, de instrumente la dispoziție, dar IMM-urile au cel mai mult de beneficiat, de fapt. Uh, la fel, uh, ce ne dorim noi e să avem un caracter complementar, deci în acțiunea noastră, între acțiunea noastră și acțiunea statelor membre. E clar că statele membre continuă să fie cele uh, responsabile pentru promovarea exporturilor și pentru atragerea investițiilor în statele uh, respective. Însă, când uh, trebuie să te confrunți cu diverse bariere în diverse piețe, nu poți să faci față de unul singur. Sigur, dacă nu cumva e vorba de Germania sau Regatul Unit, dar pentru statele membre mai mici e mai dificil să facă față. Deci acele state membre și IMM-urile la fel vor avea cel mai mult de beneficiat dacă avem într-adevăr o strategie coerentă, acțiuni coerente, priorități acceptate și de statele membre și pentru a avea aceleași obiective, ne unim forțele, inclusiv, sigur, Parlamentul European. Și mă voi opri aici. Mulțumesc. Thanks a lot for this uh, comprehensive information. Mulțumesc pentru toate aceste informații detaliate și sigur că noi vom fi de partea voastră și vom oferi consiliere dacă e necesar. Mulțumim amândurora. Și acum trecem la punctul numărul 6. Schimb de opinii privind raportul privind punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb. Remember, dear colleagues, uh... Dragi colegi, vă amintiți că am cerut acest, că, uh, acest schimb de opinii uh, de ceva vreme încoace. Am, avut, am cerut o formă scrisă, de, un document pe care să ne bazăm ca să analizăm efectele politicilor comerciale. Pe data de 9 noiembrie, Comisia Europeană pentru prima oară a publicat acest uh, raport de punere în aplicare a acordurilor de liber schimb pe care l-am tot cerut și chiar în, acelea, chiar în aceea zi, Iost Corte de la DigiTrade, care acum a venit alături de mine, ne-a prezentat raportul chiar înainte ca el să fie publicat. Deci, <laughs> A fost o prezentare imediată. Ce bine! Ne-a făcut chiar o prezentare exhaustivă a, a raportului și cam acum două săptămâni s-a întâmplat asta și între timp toată lumea a putut să citească documentul iar acum domnul Iost Corte este alături de noi, deci este director general adjunct al DigiTrade. Ne poate face o scurtă introducere și apoi coordonatorii grupurilor politice vor avea cuvântul și apoi ceilalți membri, dacă vor dori, dacă vor avea observații, întrebări, critici și așa mai departe. Dar Iost Corte, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, yeah. Mulțumesc, domnule președinte. E o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici după ce v-am uh, prezentat în premier raportul, acum uh, poate a sosit timpul să intrăm în detaliile acestui raport. Este plin de informații, e comunicare, e documentul de lucru pentru staff, cu multe informații detaliate, pentru fiecare regiune în parte, ba chiar pentru fiecare acord în parte, câteodată. Nu cred că acum trebuie eu să repet ce credem noi că sunt punctele principale ale raportului cred că ele sunt clare. Ce e foarte interesant pentru noi astăzi e să avem uh, un prim schimb de opinii, să vă ascultăm reacțiile, să ne gândim în comun ce să facem în continuare. E un proiect care e de-abia la început. Iată, anul trecut a fost anunțat uh, de comisie, dar uh, a fost nevoie de multe eforturi din partea serviciilor comisiei ca să întocmim e primul raport și vrem să facem din el un raport anual și să-l și utilizăm. Uh, și ca vector ca să îmbunătățim acordurile de liber schimb în general, cele pe care credem noi, pe care le-am examinat și credem noi că merg, merg bine, funcționează, au impact pozitiv asupra fluxurilor comerciale, dar raportul spune clar că sunt și probleme îngrijorătoare, mai ales uh, rata de utilizare a preferințelor PUR, cum se numește în jargonul nostru, Eh, care nu este prea, nu are un volum prea ridicat, deci companiile nu prea utilizează potențialul eh, acordului de liber schimb. Și atunci întrebarea, de ce acest fenomen și ce putem noi face ca să schimbăm? Și ar fi acesta un punct principal de discutat. Avem câteva idei în legătură cu cauzele, dar eh, sigur că nu noi suntem cei care trebuie să venim cu răspunsurile, sau nu numai noi. De asemenea, cred că dacă vedem care sunt sectoarele care au cel mai mult de profitat de pe urma acordului de liber schimb, sectorul automobil, automoto și agricultura, ne spun datele. Mai ales agricultura, sigur, e interesantă pentru că ce puțin în mass media și în discursurile politice, agricultura se consideră a fi un interes defensiv. Dar dacă vezi tabloul general, uh, de fapt, agricultura e și un interes ofensiv pentru Uniunea Europeană, care e cel mai mare exportator din lume de produse agricole. Deci, cred că e important de știut asta. Știu că Comisia noastră și Parlamentul în general uh, sunt foarte interesate de comerț, de dezvoltare durabilă. Avem și un capitol special alocat acestui aspect. Sigur, suntem doar la început acest capitol există doar acum într-o nouă generație de acorduri de liber schimb. 216 poate a fost prea devreme să tragem niște concluzii, dar e și acesta un șantier la care lucrăm împreună sau pe care lucrăm împreună. Cam asta am, am avut de spus în introducere. Sigur că acum cu mare interes vă voi asculta întrebările și voi și încerca să le răspund. Centrele, mulțumim. Eu sunt acum uh, din partea PP-ului. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich spreche hier auch im Namen. În numele colegei mele, Tokia Safi, care este la Paris pentru a crea un nou partid, mă rog, cu alții, nu singură, dar e responsabil uh, pentru acest dosar la noi la PP de aceea voi vorbi în franceză de data asta. C'est le premier rapport de la Commission européenne. Deci e vorba de primul raport al Comisiei Europene în legătură cu punerea în aplicare a acordului de liber schimb. E un raport interesant, îl studiem cu atenție pentru redactarea proiectului de raport privitor la punerea în aplicare a politicii comerciale europene. Și cred că e necesar ca într-adevăr să facem o analiză a politicii comerciale. Și vreau să insistez asupra, să insist, mă scuzați, asupra mai multor puncte și am și niște întrebări pentru comisie. În primul rând, în general, sunt numeroase cifre pozitive care reiez din diferitele acorduri și arată beneficiile aduse de schimburile comerciale, precum și factorii externi care trebuie luați în considerare. Întrebarea mea ar fi, de ce anume nu se comunică toate astea mai bine? De ce nu sunt cunoscute aceste lucruri? Pentru că se vorbește mai degrabă despre riscuri, dar nu se prea vorbește despre avantaje. Bun, în ce privește utilizarea preferințelor comerciale, întreprinderile, firmele europene utilizează mai puțin beneficiile aduse de acorduri decât firmele din țările partenere. Poate să ne explice Comisia de unde această diferență de utilizare deci și din ce motive există ea. Ce acțiuni va întreprinde Comisia ca să rezolve această problemă? Care sunt instrumentele aplicate în țările partenere care le permit să utilizeze mai bine avantajele acordurilor? În al treilea rând, în concluziile raportului, Comisia anunță crearea unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare a acestor acorduri. E un instrument foarte interesant care va fi și foarte util pentru a monitoriza punerea în aplicare a unui acord uh, cu mai multă precizie. Ne puteți da mai multe informații în legătură cu această foaie de parcurs? Care sunt, vor fi obiectivele sale? Cum va fi ea uh, alcătuită și aplicată? În, în al patrulea rând, un punct important pentru noi, uh, europarlamentarii este chiar un punct central, așa nume rolul delegațiilor Uniunii Europene. Delegațiile sunt în contact direct cu actorii economici de la fața locului, cu societatea civilă și cu guvernele din țările partenere. Noi trebuie să le implicăm mai mult în punerea în aplicare a acestor acorduri și să le coordonăm activitatea cu cea a altor actori din țările partenere. Și, în fine, încă ceva în raport au fost adoptate abordate, de fapt, două puncte care pot crea preocupări. Bun, de altfel e vorba întotdeauna de aceleași puncte, și anume accesul la contactele publice și protecția indicațiilor de origine geografică în aceste acorduri comerciale. PPE-ul a apărat întotdeauna aceste două elemente Însă, în repetate rânduri se indică faptul că există probleme care persistă cu anumite acorduri și aceste dispoziții nu sunt întotdeauna respectate. Și e urgent să uh, găsim soluții la această problemă. În plus, în ce privește contactele de achiziții publice, ar fi foarte bine să cunoaștem procentul de deschidere obținut datorită acordurilor și să ni se și comunice aceste informații. Mulțumesc! Mulțumesc. beaucoup! Alessia Mosca für S&D. grazie. Mulțumesc, Alessia Mosca pentru S&D. Mulțumim reprezentantului Comisiei pentru explicații. În repetate rânduri am cerut să se facă această analiză aprofundată a punerii în aplicare a parte esențială a întregului proces uh, de încheiere a negocierilor, că după ce se votează Uh, acordul, e foarte important să evoluăm care e evoluția sa și punerea sa în aplicare. Am și eu uh, câteva întrebări uh, la care deja s-a referit de colega, dar le repet, pentru că consider că e important și pentru noi să obținem niște detalii suplimentare. În primul rând, și pentru noi, cel mai important este să înțelegem care pot fi instrumentele pentru a comunica mai bine rezultatele obținute prin aceste acorduri evidențiate în raport. Pentru că trecem uh, printr-o perioadă în care există o dezbatere distorsionată, pentru că vorbim mai mult de percepții decât despre fapte, că nu avem date suficiente. Și pentru noi e important să știm cum să răspundem mai bine aceste date, aceste informații pentru ca opinia publică să știe mai bine uh, ce se întâmplă cu aceste acorduri. Asta este și munca noastră, să fim în contact cu cetățenii. Pentru că răspundem democratic în fața lor. În al doilea rând, și la acesta s-a referit deja colega. Am remarcat și noi că există o discrepanță în ce privește utilizarea instrumentelor respective, acordurile de liber schimb, eh, și anume, firmele din Uniunea Europeană nu au, eh, nu utilizează suficient avantajele acordurilor de liber schimb. Firmele din afara Europei eh, utilizează mai bine aceste instrumente și atunci e o problemă de comunicare, cum să implicăm mai mult firmele europene ca rezultatele din Uniunea Europeană să fie mai bune și mai omogene. Al treilea rând. Foaia de parcurs pentru implementare. Aici e ceva mai tehnic. Ne-ar plăcea să știm cum, ce doriți să faceți pe viitor Noi ne întrebăm, va fi vorba de un document de sine stătător, va fi ceva independent de acordurile de liber schimb pe care le evaluează Parlamentul? Deci cum am putea noi să contribuim și tehnic la această foaie de parcurs? Citat-o, il capit... Apoi, dată v-ați referit la capitolul de dezvoltare durabilă. E un subiect care ne interesează foarte mult. Însă, Parlamentul nostru a reușit să se aprobe un proiect pilot în ce privește colectarea de date de falcate, inclusiv în ce privește impactul de gen pe care pot avea acordurile comerciale. Deci ce impact, ce beneficii au acordurile comerciale asupra economiei la feminin, ca să spun așa. Oare aceste date vor putea fi utile? Cum vor putea fi ele utilizate pentru a completa rapoartele pe viitor? Mulțumesc. uh, Helmut Scholz. Mulțumesc, așa cum Helmut Scholz. Also ich möchte mich auch Da, mulțumesc și eu uh, pentru o astfel de privire de ansamblu atât de detaliată Sunt interesante aceste <clears throat> abordări și legăturile încrucișate și viitor ar trebui aprofundate. Trebuie să vedem ce efecte poate avea un astfel de acord bilateral asupra unui altui acord și care sunt efectele asupra economiei, asupra realității sociale din Uniune, asupra partenerilor noștri comerciali. Au fost colegi care au spus că bine să înțelegem mai bine cum trebuie să arate instrumentele. Vreau să le spun că aș vrea să știu care sunt criteriile, care sunt, uh, cum măsurăm aceste acorduri. tocmai spusesem, la discuția cu privire la MFA și la diplomația economică, că măsurăm succesul în funcție de uh, creșterea exporturilor sau că aducem prin politica comercială și un aport la dezvoltarea în statele partenere cu care încheiem aceste acorduri. Deci măsurăm doar, n-ar trebui să măsurăm un, un, un echilibru al volumului comercial? Pagina 31 despre Mexic, de exemplu, se vorbește de ocupare, forței de muncă, înlăturarea sărăciei, drepturile omului, inegalitățile că au fost modificate doar nesemnificativ de acordul de liber schimb, întrebarea este atunci dacă în țara respectivă dispare sectorul laptelui, de exemplu, ce efect a avut acordul nostru? Întrebarea mea ar fi așadar, în ce măsură intrăm în detaliile acestor acorduri sau efectelor lor? Sau un alt exemplu. <clears throat> Dacă importurile din Columbia sunt 37,5% au scăzut de la acord încoace. Care sunt cauzele și care sunt efectele? Studiem anumite sectoare de piață în care au fost atinse, vedem fluxurile de bani, întrebări legate de servicii și așa mai departe. Cred că aici ar trebui să ne mai gândim împreună despre aceste criterii pentru schimbul acesta și efectul cu, asupra dezvoltării societății în UE și în statele terțe. și vorbim totuși de rolul acestor acorduri într-un moment foarte concret. Cetățenii trebuie să înțeleagă ce rol joacă aceste acorduri. Pentru că realitatea de multe ori uh, pune alte întrebări. Asta e o întrebare pentru noi toți, dar în special pentru dumneavoastră, pentru comisie. În ce măsură această implementare de acorduri liber schimb trebuie luată în calcul? Mulțumesc. Domnul Ferrand. Merci, Monsieur le Président. Eh, monsieur... Mulțumesc, domnule președinte. Eh, domnule reprezentant al Comisiei, eu nu uh, am aceeași grilă de lectură că dumneavoastră. Nu sunt de acord cu afirmația dumneavoastră în ce privește capitolul agricol din tratatele de liber schimb. Cred că odată cu ieșirea Angliei, spune vorbitorul din Uniunea Europeană, bugetul Uniunii se va afla sub presiune. Uh, s-a făcut o evaluare și s-a ajuns la o pierdere colosală dacă e să ne referim la bugetul agricol pentru 2019-2024, adică vom, astăzi avem un buget de aproximativ 460 de miliarde de euro, care va trece la 400 de miliarde de euro. Deci o, pierdere de aproximativ 60 de miliarde de euro, 60 de miliarde de euro în ce privește fondurile agricole și mm, această pierdere nu va fi acoperită, din păcate, de acordurile de liber schimb. E vorba mai ales de coeziune. Franța și Germania astăzi au cea mai puternică politică agricolă în Uniunea Europeană, știți asta, și noua situație eh, adăugată la tratatele de liber schimb eh, cu ultimul summit Mercosur. Deci situația asta va agrava situația agricolă a țărilor europene. Deci, pe bună dreptate, mă îngrijorez. Văd că asta dumneavoastră nu se ascunde consecințele Brexitului. Merci. Uh, Inma Rodriguez. Muchas gracias. Mulțumesc, Inma. Doamna Rodriguez. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumim reprezentantului Comisiei pentru prezentare. În primul rând, vreau să uh, recunosc faptul că, într-adevăr, Comisia subliniază importanța prin aplicarea acordurilor comerciale și faptul că face acest raport de evaluare anuală e foarte important. În ce privește posibilele propuneri care ar putea ajuta la îmbunătățirea nivelului de punere în aplicare a acordurilor, eu cred că trebuie să facem o diferență în ce privește gradul de punere în aplicare în Uniunea Europeană și situația din țările terțe cu care avem uh, semnate acorduri uh, comerciale. Ce privește situația internă a UE, eu cred că e necesar să avem o strategie de comunicare, să, să comunicăm ce înseamnă un acord comercial, ce avantaje aduce. Uh, am multe reuniuni cu reprezentanții unei aso asociații de întreprinzători din diferite sectoare și țări și nu se cunoaște practic? Ce avantaj aduce un acord? Sigur, pe durata procesului de negociere există multe informații, dar mai apoi nu se cunoaște ce, la ce se referă acordul. Trebuie să comunicăm IMM-urilor sintetic aceste informații. Cred că website-ul Comisiei e un instrument bun. Însă noi vreau să știu care este accesul, ce, cunoașteți procente, ce procentaj din IMM-uri accesează această pagină. E foarte important să implicăm, sigur, guvernele, dar avem un deficit ce privește configurația politicii. Comisia Europeană are uh, competența în politica comercială, însă nu în ce privește promovarea politicii comerciale și aici există de decalajul și în ce privește situația din țările terțe, cred că în țările mai puțin dezvoltate uh, nu există acorduri comerciale care să fie gândite încă de la început din punctul de vedere al punerii lor în aplicare. În momentul în care începe un proces de negocieri, eu cred că trebuie să se țină cont de posibilitatea punerii sale în aplicare. Eu uh, tocmai m-am întors din o călătorie din America Centrală, am fost în Costa Rica, M-am mm, uh, întâlnit cu agenți, uh, impresari, uh, în fine, întreprinzători, uh, persoane din domeniul universitar și toată lumea mi-a spus același lucru. Structura antreprenorială din aceste țări uh, nu dispune de o, pro, de o structură de tip instituțional care să le susține și atunci nu pot uh, să se conformeze uh, cerințelor unui acord comercial și atunci nici noi nu vom putea să uh, asigurăm punerea în aplicare acestor acorduri. Deci ei nu au posibilitățile să ne uh, îndeplinească, să ne respecte standardele. Deci acordurile pot fi minunate, preferințele să fie extraordinare, dar nu se vor aplica. Asta se întâmplă. Eu citesc rapoartele din America Centrală și sunt tot felul de Uh, uh, taxe la import preferențiale, dar care nu se utilizează. Deci e foarte important. Nu doar în America Centrală, și în alte țări cu care avem acorduri. Toată lumea insistă asupra importanței cooperării la nivel tehnic. Asistența tehnică e importantă. Eu nu știu, în aceste acorduri, Sigur, politica de cooperare a Uniunii Europene știu că e cea mai avansată Uh, și în ce privește implicarea resurselor. Dar până la ce punct este ea de folos ca, într-adevăr, lumea să, pre, să profite de mm, posibilitățile oferite de acordurile comerciale, ca într-adevăr să se creeze condițiile de dezvoltare a acestor țări și încă ceva. În ce privește revizuirea și îmbunătățirea acordurilor deja existente, eu cred că punerea în aplicare trebuie să fie de folos și ca să ne dăm seama ce anume să îmbunătățim în acordurile comerciale. De exemplu, genul tema genului. Bun, avem, vom avea asta în acordul cu Chile, dar ce se întâmplă în acordurile anterioare? Trebuie să ținem cont că e un proces complex, trebuie să revizuim un întreg acord comercial ca să adăugăm îmbunătățiri care totuși n-ar fi așa de dificil de pus în aplicare până la urmă. Bun, mă opresc aici și vă mulțumesc uh, pentru atenție. Und Annemarie Mineur. marie Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei pentru un raport detaliat. Sunt totuși uh, dezamăgită de lipsa unei analize profunde. Vorbim de niște acorduri importante, dar analiza e foarte superficială. nu pot fi mulțumită. Dar cum putem îmbunătăți aceste acorduri? care sunt sectoarele care au câștigat și care au de pierdut. Știm din tratatul NAFTA că unele acorduri au avut efecte negative. Vedem și situația din Corea, unde s-a uh, înrăutățit situația sindicatelor și ce facem cu interacțiunea dintre diferite acorduri care este efectul cumulat. Ne bucurăm în Comisia ne spune că există discuții despre drepturile omului și despre plante și animale vulnerabile, dar ce vreau eu să știu este cât de eficiente au fost aceste discuții până la urmă. Până la urmă, dacă întrebi un doctor cum se simte pacientul și el îți spune că a avut o discuție bună, Asta nu te prea ajută, nu știi cum se simte omul. Și apoi, capitolul TSD, uh, dezvoltare durabilă în acele țări și acorduri de bun, de liber schimb, raportul spune că s-a înregistrat progres gradual. Sau cum s-a măsurat asta? Și unde putem vedea acel progres? Din ce se compune? avem nevoie de informații detaliate. Ce părere are Comisia? Și din partea mea o întrebare. Pe viitor n-am putea analiza într-un raport și efectul unui acord asupra unui stat terț, adică acordul cu Canada, cum afectează importul de textile din Bangladesh sau alte țări? Sau investițiile Uh, Ford, de exemplu, care și-ar muta fabrica din Statele Unite în uh, Canada sau Samsung trebuie să închidă companii pentru că au acces prin Vietnam, acces mai mare la piața europeană. Poate n-ar fi rău să avem în vedere pe viitor și accesul, uh, efectul asupra unor state terțe. Iost? Mulțumesc, mulțumesc pentru întrebări. Toate sunt întrebări bune și ne vor ajuta să mergem mai departe. Însă, înainte să vă răspund, încerc să răspund fiecarei întrebări, dar trebuie să vedem lucrurile și în perspectivă. Pentru comisie și pentru DG-ul meu e important să investim mai mult în implementare. Și cred că asta a spus-o și doamna Malmström în 2015. Pe asta am lucrat și e clar că accentul comisiei a fost pus mai mult pe negocieri. Și așa se întâmplă și acum, e cea mai importantă parte a activității noastre. Dar mai e și partea de implementare, care e tot mai importantă pe măsură ce încheiem mai multe astfel de acorduri. Deci mă bucur de susținerea pe care o primim. Asta corespunde și uh, proprii noastre analize. Să nu uităm elementul al treilea, valoare, implementarea celor încheiate și partea mecanismul TDI pe care îl avem în funcțiune, pe care îl modificăm, îl updatăm și apoi propunerea de a analiza investiții în state terțe și trebuie să privim lucrurile în ansamblu E o abordare coerentă care nu e încă încheiată. E activitatea în desfășurare și cele trei se echilibrează. Apoi, foarte repede, întrebări, doamna Quisthout, aveți dreptate, cifrele pozitive nu sunt suficient de cunoscute, nu există conștientizare suficientă de aceea și facem acest raport. Ca să arătăm că impact există, îl prezentăm unde putem, nu doar pe site, ci și în întâlniri cu statele membre, cu dumneavoastră. Este o serie de alte activități planificate pentru 2018. Încercăm să ducem aceste subiecte în atenția cât mai multor oameni. Pe rata de finalizare avem impresia că acesta se datorează lipsei de informație, lipsei de conștientizare. Ați fi surprinși să aflați cât de puține companii știu despre aceasta. Noi facem tot ce putem, să e important să fie implicat și Parlamentul și prin contactele dumneavoastră informația să fie dată mai departe. Ca să exportăm acest mesaj, la fel situația diferă între statele membre. Avem state membre foarte bine organizate, informații și cu promovarea comerțului, pentru că asta fac până la urmă, dar altele sunt în urmă. Și mereu spunem asta în Consiliu și în întâlnirile dedicate. Colegii au vizitat aproape toate statele membre și au transmis acest mesaj că ar trebui să aibă o structură specifică <clears throat> acolo unde nu există în aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, e și foarte complex și de aceea nu e folosit. E foarte complex să exporți în afara UE în aceste scheme. Și există companii care probabil se întreabă dacă merită, pentru că trebuie să treacă poate printr-o agenție specializată, un broker vamal, nevoie de asistență juridică și atunci merită? și o analiză pe care trebuie să o facă fiecare țară, iar companiile mai mari, care poate au informațiile acestea și în interiorul companiei, sunt într-o poziție mai bună. <clears throat> De aceea avem un program special pentru IMM-uri și anul viitor venim cu un proiect pentru a le ajuta și mai mult. Al treilea element, regulile de origine. Trebuie să te asiguri că atunci când exporti un produs într-un regim preferențial, că produsul e calificat drept european și aici regulile sunt chiar foarte complexe. Și deși de vreme ce astăzi totul e produs în lanțul de valoare, originea produsului final e foarte importantă pentru calificare un alt element de îngrijorare. Nu e nimic nou. Încercăm în negocieri să simplificăm în măsura posibilului și venim și cu alte mecanisme ajutând companiile să găsească o cale. Ne-ați mai întrebat despre implementare, foaia de parcurs. E inițiativă destul de nouă o facem pentru toate acordurile noi. Deci o listă de acțiuni, de fapt, pe care le cerem statelor terțe. Încercăm să avem o înțelegere comună cu privire la ce trebuie făcut. Și la fel, de partea noastră, trebuie și noi să luăm măsuri. <clears throat> și importante și pentru Parlament. Vă va permite să urmăriți uh, ce se întâmplă și să ne ajutați să implementăm. Regulile pentru delegații din state terțe, important, ar trebui implicate, <clears throat> sunt implicate când am uh, elaborat aceste capitole, le-am uh, implicat și asta se leagă de discuția de diplomație comercială pe care ați avut-o mai devreme. Toate aceste lucruri se află într-o strânsă legătură. Rapoartele vor fi discutate în țările terțe și toate delegațiile sunt implicate. Iar pe indicațiile geografice, vedeți din aceste cifre cât de importante sunt pentru comerțul nostru. și de aceea ne implicăm atât de mult în aceste negocieri ca să ne protejăm produsele și dacă nu e respectat, ne vom asigura că regulile sunt aplicate. <clears throat> Doamna Mosca, avem nevoie de o profundare a implementării și o mai bună evaluare ex post. Da. Dacă mergeți prin lanțul decizional, vedeți că există o evaluare de impact înainte de lansarea negocierilor, spun regulile comisiei, deci înainte de a prezenta mandatul s-a făcut o evaluare de impact și apoi în timpul negocierilor o evaluare de impact de durabilitate <clears throat> utilizată pentru a conduce discuția, pentru a conduce negocierile și apoi după se mai face și o evaluare ex post ca să vedem ce se întâmplă de fapt și care sunt beneficiile. Problema pe care o avem este că la un moment dat trebuie să faci o pauză înainte de a putea face evaluarea. Nu e în primul an după intrarea în vigoare. De aceea, după 4 sau 5 ani, facem aceste evaluări și această activitate e în curs de desfășurare și vă stau la dispoziție pentru aceste discuții. Dacă datele sunt de încredere, um, avem probleme în acest sens. Experții mi explicau chiar venind încoace că e dificilă culegerea de date. <clears throat> avem Eurostat de partea noastră, da, Eurostat culege toate informațiile de la VOM până la un anumit nivel. Ce nu colectează Eurostat sau nu există dacă intrăm adânc la nivelul fiecare companie în parte. De aceea astăzi nu putem face o evaluare pentru a ști care companie e profitabilă. Sunt uh, informații de secret comercial. Mai lucrăm la asta, în fine, nu e sfârșitul poveștii. Deocamdată trebuie să ne mulțumim cu aceste informații, dar situația e mai dificilă de partea cealaltă, pentru că avem nevoie de informații și din statul terț. Acela e statul care decide până la urmă dacă oferă preferința respectivă sau nu. Când produsul e exportat din UE, bifează, intră la acel acord comercial sau nu. dar cealaltă parte decide dacă se uh, aplică condițiile preferențiale și e dificil să obținem acele informații și de aceea de acum în toate negocierile în desfășurare includem o obligație în acordul de comercial să ne pună la dispoziție acele informații ca să avem o imagine mai bună. Deocamdată trebuie să folosim informațiile pe care le avem. Aceasta este situația cu datele cu detaliile acestor date. Pot fi încă mult îmbunătățite. Despre foaia de parcurs am vorbit, despre proiectul pilot, da, mulțumesc. Asta ne-ar ajuta să avem beneficii mai mari. Domnul Scholz, relația dintre diferitele acorduri și întrebarea ce măsurăm de fapt. Da, sigur, o întrebare foarte bună. Eu aș zice că pe partea noastră prioritatea principală este să ne asigurăm că companiile noastre beneficiază. Asta ar fi prima prioritate. Aici e legătura cu agenda de locuri de ocupare și creștere, implementarea agendei și modelul care ne ajută să păstrăm prosperitatea în OE. În termeni uh, simpli, ceea ce facem este să exportăm cu plus valoare, asta pe de-o parte, dar în al doilea rând trebuie spus că avem și o agendă mai ambițioasă politică. Cred că UE are această ambiție de a îmbunătăți viața țărilor către care exportăm. Da, e și o agendă bazată pe valori, în special dacă ne uităm la dispozițiile legate de dezvoltare durabilă. Există multe plafoane acolo, multe mm, măsurători acolo, buna guvernanță, respectarea standardelor, acorduri de mediu și așa mai departe. Există toate aceste elemente și dorim să contribuim la dezvoltarea acestor țări. Poate nu neapărat în Canada, dar cu siguranță în Africa și în America Latină și în țările vecine, unde există și o agendă politică în spatele acestor acorduri comerciale. Interesant să discutăm dacă ar trebui să definim aceste benchmark-uri și din punct de vedere al calității să testăm, să vedem dacă dezvoltarea țării respective a avut loc. Da, ne-am putea uita la asta. Ce înseamnă aceste valori pentru oamenii din Columbia și Mexic. Suntem gata să aruncăm un ochi și asupra acestor elemente. Relația dintre diferitele acorduri, și doamna Miner s-a referit la acest aspect și încă un coleg care efectul cumulativ. Asta depășește cu siguranță raportul de anul acesta. un subiect pe care ar trebui să-l analizăm. Dar asta în, uh, raport, în raportele din anii următori. Domnul Ferho, pe agricultura, știu că bugetul e periclitat de Brexit, și că va fi nevoie de bani și în agricultură și în alte sectoare, însă <clears throat> eu cred că valorile din raport arată că agricultura profită de aceste acorduri de liber schimb. Aveți dreptate că beneficiile și plățile nu sunt întotdeauna echilibrate. Anumite sectoare definite ca sensibile, exemplu carnea de vită și zahărul, printre altele, nu prea au ce câștiga, ca să spun așa. Și de aceea sunt protejate prin anumite cote derivate pe lângă subvențiile pe care le primesc din politica agricolă comună. Dar agricola, agricultura pe ansamblu, <clears throat> special produse alimentare, argumentul l-am mai folosit și mai devreme, este vorba de produse pe care lumea dorește să le cumpere. Cumpărăm materie primă și le transformăm în alimente și toată lumea dorește să cumpere aceste produse. Dacă ne uităm la cifre, vinurile, băuturile alcoolice, sunt cel mai mare contribuitor ca valoare la <clears throat> echilibrul pozitiv al uh, exporturilor noastre în domeniul agricol. Doamna Rodriguez, cred că am răspuns și întrebării dumneavoastră. Lipsa de cunoaștere, de informare, de conștientizare, lucrăm pe ambele, că sistemele sunt complicate, am spus, nu doar exporturile noastre, dar și de cealaltă parte. Aceste subiecte trebuie tratate și trebuie văzut unde putem progresa. Doamna Miner, da, aș putea chiar fi de acord cu dumneavoastră. Raportul s-ar putea să nu fie suficient de profund și o analiză cantitativă, nu calitativă. Dificil ca pe baza acestui raport să tragem concluzii în acest sens dar avem această ambiție, această dorință pentru anii viitori. Cred că am răspuns tuturor întrebărilor. Mulțumesc. Președintele, ați răspuns și asta la timp. Mulțumim mult. Asta încheie punctul 6. Trecem la punctul 7. Întâlnire în camera. Două minute pauză, astfel încât să putem face modificările necesare, iar cei care nu au voie să participe la întâlnire în camera trebuie să părăsească sala.